Hai. Aveți cuvântul. I'm terribly sorry. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Oamenii intră și ies, fac zgomot. Este mult zgomot, ca și într-o cafenea. Este un fel de... Este un, un, o, o bagiocură uh, față de uh, cei care ne-au votat. Vă rog, asigurați-vă că oamenii fac liniște și după aceea pot, putem să uh, Uh, ne exprimăm. Nu știu despre ce raport vorbim, pentru că nu apare pe ecran, deci vă rog asigurați-vă că știm despre ce este vorba și că putem să auzim, pentru că în momentul actual nu pot să aud nimic, nu pot să văd nimic și dumneavoastră, ca președinte, trebuie să vă asigurați de aceste condiții. Păi, I'm sorry... Doamna Morvai, îmi cer scuze, dar din motive tehnice nu apărea pe ecran lista vorbitorilor. Este dom- vorba de raportul Becker și aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Este Deutsch. Vă mulțumesc, doamna vicepreședintă. Este vorba de integrarea a, extinsă a piețelor muncii și de diferitele servicii care sprijină mobilitatea lucrătorilor. În momentul în care am citit titlul acestui raport, m-am gândit ce minunat este că putem integra mai mult piețele muncii din Europa, în cele din uh, urmă, medicii din uh, Franța, din Germania, din Regatul Unit vor veni în uh, Ungaria, la fel se va întâmpla și cu asistentele de care are atât de multă nevoie Ungaria, și astfel vom putea să oferim în cele din urmă servicii uh, medicale de calitate pacienților datorită forțelor de muncă specializate care vin din Occidentul Europei în Ungaria. Dar până la urmă mi-am dat seama că nu aceasta va fi uh, situația, deci nu cred că putem discuta despre integrarea piețelor muncii dacă forțele de muncă se uh, îndreaptă doar într-o singură Uh, direcție și acest fenomen este de fapt uh, descris cel mai bine prin exodul creierelor. Vă mulțumesc. care cuvântul domnul Mamikins. Mulțumesc, doamnă președinte. Politica de ocupare este o parte esențială a Uniunii Europene, de aceea raționalizarea mobilității și uh, este foarte de salutat pentru că va permite o integrare mai bună pe piața muncii. Atunci când lucrătorii lucrează în alt stat, trebuie să primească aceeași salariu și să fie angajați în aceleași condiții ca ceilalți lucrători, indiferent de naționalitatea lor sau indiferent uh, a ce cetățenie au. În acest sens, nu trebuie să se permită nicio formă de discriminare. E de salutat faptul că în acest raport s-a introdus această clauză de non-discriminare. Sute de mii de lucrători au venit să lucreze în alte țări și cred că e nevoie de reforme la nivel european. Un șogor. Er- Vă mulțumesc. Este vorba de consolidarea mobilității lucrătorilor în Uniunea Europeană și bunătățirea competitivității Uniunii Europene sunt obiective importante pentru mine și aș dori să precizez că trebuie să existe o legătură cu consolidarea politicii de coeziune, pentru că statele din estul Europei uh, trebuie să recupereze un teren important. În acest uh, moment, cetățenii din estul uh, Europei merg în, Occidentul, în Occident pentru a lucra. În uh, România, un uh, profesor câștigă aproximativ nici măcar 300 de euro pe lună, chiar dacă trebuie să plătească același prețuri pentru diferite servicii și produse. În asemenea condiții nu putem discuta despre o integrare a piețelor muncii europene, de fapt nu putem discuta despre o piață a muncii europene. Dacă sărăcia va continua în estul Europei, se va continua exodul celor bine pregătiți din estul Europei. Domnul Arnott. În Regatul Unit, criza migrației nu este criza refugiaților. 96% din cei care vin în Regatul Unit sunt imigranți economici din Uniunea Europeană sau din afară, iar acum avem o uh, supraprevenzență de muncitori necalificați în Regatul Unit și ni se spune că pentru 10% creștere uh, din uh, imigrație, uh, salariile noastre scad și avem uh, un șomaj extrem de ridicat. În, conform votului de astăzi, uh, um, trebuie să se dea publicității uh, locurile de muncă disponibile peste tot în Uniune și acest lucru va determina uh, din ce în ce mai mulți oameni să se îndrepte că, uh, către uh, Regatul Unit, așadar acea frână de urgență negociată este total ineficientă. Azi acum o explicație de vot în legătură cu introducerea cererea de măsuri comerciale autonome de urgență, raportul de Sarnez. Are cuvântul în primul rând doamna Besera. Mulțumesc, doamnă președinte. Tunisia a reușit să facă pași foarte importanți către democrație în ultimii ani cu ajutorul Uniunii Europene. Este un uh, exemplu pozitiv al primăverii arabe Eh, trebuie să susținem în continuare Tunisia și de aceea am votat pentru introducerea acestor măsuri comerciale de urgență pentru Tunisia. Ar, eh, sunt unii care se tem de eh, care aduc argumente protecționiste în ceea ce privește uleiul de măsline, însă noi trebuie să examinăm care vor fi efectele acestei măsuri, însă bineînțeles că trebuie să dezvoltăm, să susținem dezvoltarea acestei zone, însă trebuie să solicităm și ca Tunisia să apere continuu drepturile omului și să um, împiedice hărțuirea comunității LGBTI, pentru că este inacceptabil. Doamna Sena Rodriguez. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat împotrivă pentru că cred că aceste măsuri nu o să ajute poporul și nici agricultorii din Tunisia. E vorba de măsuri pentru a scădea uh, costurile pentru uleiul de uh, măsline și, de fapt, acesta va lovi producătorii țările din, uh, din țările din Sud și din Tunisia. Nu există nicio garanție că acest ulei nu se va vinde după aceea în piețele europene la alte costuri uh, față de costurile de producție și nu există nicio garanție pentru social. Mulțumesc foarte mult, domnul Mamikins. Paldies jums, priekšsēdētājs kundze. Uh, kopš režīma maiņas Tunisija vairāk par piet... Vă mulțumesc, doamna președintă. De la, în, în urma evenimentelor din 5 ani din uh, Tunisia au fost demarate reforme structurale orientate pe termen lung și există în continuare câteva sectoare prioritare pentru statul uh, tunisian. Printre acestea se numără uh, producerea de uh, ulei de măslină. Astăzi am decis să sprijinim economia din Tunisia a fost uh, aprobată 35.000 de tone pe 2 ani de zile până în anul 2017, un pas care trebuie să fie salutat, care confirmă statutul de partener strategic al Tunisiei pentru Uniunea Europeană. Domnul Polciac. Ia să Mulțumesc, domnul președinte. Și eu am votat în favoarea acestui raport. Fără îndoială, trebuie să Salutăm progresul înregistrat de Tunisia în ultimii cinci ani și că acum face parte din așa numitul club democratic. Eh, cred că recunoașterea acestui progres trebuie să eh, aibă precedere în peste anumitul un oarecare impact asupra prețului uleiului de măsline. Așadar, trebuie să ajutăm Tunisia prin uh, măsuri de urgență. Vă mulțumesc. Domnul Kelly, doriți să interveniți la acest punct? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat în linia grupului meu pe acest raport, așa cum uh, au făcut și 78 de alți membri și au fost 123 de voturi împotrivă. E un raport foarte important. Acum trebuie să facem uh, tot posibilul pentru ca să dăm ajutor Tunisiei, iar măsurile comerciale sunt și ele o parte din măsurile cu care putem ajuta. E vorba de un moment critic din cauza situației geopolitice a Tunisiei. Iar uh, reglementarea unui cote tarifare pentru exportul uh, în Tunisia ar putea să fie acordate, însă Uh, și cred că sunt măsuri care ar fi bune, pentru că un milion de oameni sunt implicați în producția muleiului de măsline. Ar trebui să avem și un, o evaluare la jumătatea perioadei, pentru ca să vedem care este consecința asupra uh, furnizorilor de aici, din Europa, și dacă există un impact negativ, să putem lua măsuri de corectare. Mulțumesc. Acum trecem la următorul punct, spune președinta, și vom vota, vom uh, asculta explicațiile cu privire la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Doamna Morvai are cuvântul prima. Vă rog. Actually, there is a uh, very little change in term... În momentul de față avem foarte puțină schimbare. Îmi pare rău, de eu nu pot să vorbesc când îmi vorbește altcineva tare în față. Deci, din nou, vreau să vă rog, doamnă președinte, să cereți oamenilor care vor să facă conversație să iasă din sală și să lase colegii care vor să ia cuvântul să o facă în liniște. Mulțumesc! Acum mi-am schimbat și limba în care vorbesc. Continuă în maghiară vorbitoarea. E vorba de raportul de creștere anuală 2016. În acest context, că aș vrea să spun că nu am votat pentru raport și că vreau să o rog pe doamna vicepreședinte să nu considere um, acest comentariu pe care l-am făcut uh, la ceasul care merge pentru timpul de vorbire. În, la, în Ungaria, la Sopron, o, cineva a spus că este o cerească, că poate să conducă o întreprindere familială și uh, persoana respectivă mi-a povestit că speră ca mm, nepoții să poată într-o zi să preia această întreprindere și că speră că familia să nu plece din Ungaria într-o zi, să nu fie nevoită să o facă. Aceasta este calea pe, spre viitor și nu creșterea economică. Eu nu cred în aceste neoliberale. Mulțumesc, doamna Morvai, și acum domnul González Peñas then next one, Mr. Nu este, domnul Vă mulțumesc, doamnă președintă. Creșterea economică este indispensabilă pentru existența Uniunii Europene. Drept urmare, raportul anual referitor la creșterea economică a Comisiei Euro- Europene trebuie să fie sprijinit. Avem nevoie de reforme mai multe reforme economice, trebuie consolidat dialogul cu, parten- cu parlamentele naționale, cu partenerii sociali și cu reprezentanții societății civile. Doar așa vom ajunge la o adevărată creștere economică. Sunt de acord cu raportoarea când vine vorba de investițiile în politica socială care trebuie să contribuie și ele la uh, sprijinirea creșterii interne. Accesul liber la piață este important, însă nu trebuie, nu trebuie să pierdem din vedere elementele care țin de cerere. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Kelly? Mulțumesc foarte mult. Din nou am votat alături de grupul meu și știu că am avut o mare majoritate de două treimi care au votat pentru și o treime împotrivă. Trebuie să salutăm acest tip de inițiative și să susținem uh, locurile de muncă și creșterea, mm, aplicând convergența economică și uh, corectitudinea socială. Am lansat uh, investiții cruciale, reforme structurale pentru mobilizarea economiilor și să avem politici fiscale responsabile și nu doar populiste. Trebuie să reducem și impactul asupra climei și să reducem șomajul tinerilor. Dacă vom reuși să facem toate aceste lucruri, vom fi uh, reușit obiectivele noastre. Vă mulțumesc. Urmează raportul în legătură cu semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Primul care se intervine, care intervine este domnul Șuric. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ musím povedať, že táto správa... Mulțumesc. Din păcate trebuie să spun că acest raport despre creșterea economică a Uniunii Europene este oarecum schizofren. Se critică munca la negru în raport, dar se propun pași care fac mai scumpă ocuparea legală se cere o creștere reală și rata de repartizare trebuie să fie diferită. Se critică îndatorarea și datoriile publice, dar se propun multe măsuri care nu fac decât să mai adâncească datoriile. În raport se spune și că avem o rată a șomajului foarte mare în UE, totuși salariul minim se uh, nu se rezolvă în acest raport. Cred că așa nu putem merge înainte cu economia europeană. Putem să scriem câte rapoarte vrem, pentru că e nevoie de mai multă libertate, mai puțină repartizare și o mai bună funcționare a economiei. Mulțumesc, doamna Morvai. Berec, valudi, életéről és sors. Nu trebuie să uităm că discutăm despre persoane reale luăm decizii legate de cetățenii care trăiesc în propriile noastre state și revin la intervenția mea anterioară, unde vă povestisem despre o întreprindere familială și nu despre o multinațională și persoanele respective mi-au spus că doresc să își desfășoare în continuare activitatea în întreprinderea familială respectivă și pe acești oameni trebuie să îi sprijinim. În acest raport se discută despre dimensiunea socială și de valori fundam- fundamentale. Dacă mai mulți oameni ar lucra în asemenea întreprinderi familiale, am rezolvat, de exemplu, uh, problema șomajului, pentru că familia respectivă va face tot ceea ce stă în putință pentru a da de lucru membrilor familiei. indiferent că este vorba de tinere mame sau de oameni mai în vârstă. Mulțumesc, domnul Mamikins. Mulțumesc, doamnă președintă. Susținerea măsurilor de renovare sunt importante, dar și investiția în sănătate, în politica educației, în politica tineretului. Toate aceste măsuri trebuie să fie promovate. E foarte important pentru întreaga Uniune Europeană, dar și pentru țara mea, Letonia. Aș vrea să menționez aici mai ales politica pentru tineri și pentru copii. Atunci când uh, nu ne îngrijim fructele, căpșunile, ca să o spun așa, metaforic, nu vom avea o recoltă bună. De aceea, copiii, copiii sunt cel mai frumos lucru care există în această lume. tre- lume. Trebuie să facem tot posibilul ca să crească bine, ca să se poată dezvolta și pe viitor să poată lua decizii uh, Uh, bune și de aceea susțin aceste măsuri. Mulțumesc! Thank you. Despite the slowly diminishing unemployment rate and the persistent positive trend Există un trend pozitiv uh, care stă în spatele acestei cifre, însă există diferențe foarte mari între statele membre și probleme structurale cu ocuparea locurilor de muncă. Există uh, unele state unde șomajul, șomajul tinerilor depășește 20% și uh, șomajul pe termen lung uh, duce la un risc foarte mare de sărăcie. De aceea salut acest raport și faptul că solicită reforme structurale mai responsabile și mai multe investiții în capitalul uman într-o piață de muncă inclusivă și de asemenea să se facă față provocărilor pe care le, pun, le prezintă îmbătrânirea populației. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule Man, ultimul pe acest raport. Mulțumesc, doamnă președintă. Cine prezintă uh, situația economică din Europa ca lipsită de speranță nu are dreptate. În ultimii ani, economia a crescut cu aproape 2% și în cele din urmă șomajul începe să regreseze. Deci măsurile noastre politice încep să um, ne demonstreze că au efecte pozitive. 4,8 milioane de, de tineri însă în continuare caută un loc de muncă sau uh, un uh, stagiu. Indicatorii sociali ar trebui să aibă aceeași importanță ca și indicatorii economici ar trebui să fie însoțiți de analize aprofundate a a problemelor specifice din statele membre. Cine dorește să combată în mod eficace șomajul, uh, trebuie să demonstreze, să dea dovadă de solidaritate. Doar așa comunitățile noastre vor fi uh, solidare între ele. Mulțumesc! Următorul punct este raportul lui doamnei Catherine Stiller, Guvernanța pieței unice în cazul semestrului european. Primul vorbitor este doamna Morvai. Dragi colegi, aș vrea să concep un dicționar cu terminologia Uniunii Europene din perspectiva Europei Centrale și de Est. Ce înseamnă, de exemplu, piața unică din perspectiva Europei Centrale și de Est? Pentru noi înseamnă că întreprinderile occidentale și investitorii occidentali trebuie să preia toate fabricile noastre, că a trebuit să vindem și terenurile, că a trebuit să dăm germanilor și francezilor tot felul de posibilități în ceea ce privește întreprinderile din uh, Ungaria, populația maghiară po- și, um, popor- și pământul nostru nu mai are prea multă importanță. Nu putem vorbi însă de o piață unică decât dacă întreprinderile maghiare au aceleași șanse ca întreprinderile occidentale în Ungaria. Eu cred că ar trebui schimbat ceva. Mulțumesc. Mikins. Domnul Mamikins. Kundze, eh, kas svarīgi šajā ziņojumā? Lai ir... Ce este important în acest raport. Ar trebui să existe uh, transparență. Sistemele de stabilire a standardelor ar trebui să fie înnoite, tehnologiile IT folosite mai pe larg și foarte important este și uh, recunoașterea um, reciprocă, iar uh, achizițiile publice ar trebui să fie transparente în același timp. Fără toate aceste măsuri, nu vom putea garanta o bună gestionare și o bună funcționare a pieței unice. Competențele trebuie să fie bine definite pentru ca structurile de administrație publice să nu fie dublate. Mulțumesc, domnul Pospișil. Mulțumesc, domnul președinte. Am susținut acest raport uh, despre piața unică a Uniunii Europene. Eu consider piața unică una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene și dacă 28 de state membre pot să coopereze, este excelent chiar și membrii care nu susțin uh, o Europa federală aceștia, acestea trebuie să, cons- să considere piața unică un lucru extrem de pozitiv. Eu cred că ar fi foarte bine dacă am putea să punem în aplicare anumite aspecte ale pieței unice digitale și să reglementăm problemele transfrontaliere ale uh, cumpărăturilor pe internet pentru a elimina și problemele de geoblocare. Dacă îmbunătățim aceste lucruri, putem să îmbunătățim și economia. Domnul Polceac. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat și eu pentru acest raport. Motivul este că piața unică e o valoare fundamentală pe care am obținut-o prin integrarea europeană după decenii și este o motivare foarte importantă pentru companii, pentru cetățeni și guverne pentru ca să insiste pe integrarea viitoare. Vreau să subliniez faptul că raportul acesta se referă la o terminologie corectă, cum ar fi îmbunătățirea competitivității, investiții, inovații. Politica de coeziune este de asemenea o parte a pieței unice, și este un motor pentru creștere, competitivitate și inovare. Toate acestea sunt valori care fac uh, să merite investiția în continuare a pieței unice. Dacă aceasta funcționează, va aduce creștere și creștere și ocupare, de fapt. Mulțumesc! Iar acum trecem la următorul raport și anume deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia. Are cuvântul mai întâi doamna Morvai. Un minut egy újabb szakasz a szótáramban szabadkereskedelem mit is jelent a szabadkereskedelem. un nou termen din dicționarul meu ce înseamnă liber schimb înseamnă posibilitatea ca ca să se facă schimburi într-o concurență egală pentru a reduce salariile și prețurile, indiferent că este vorba de agricultură, agricultura ar trebui să fie distrusă încet, încet. Micile, uh, fermele din mici uh, dimensiuni ar trebui să fie și ele eliminate. Cred că și un copil în vârstă de 5 ani nu poate înțelege de ce de ce mm, transportăm uh, produse, importăm produse de la mii și mii de kilometri distanță, în loc să producem aceste alimente în apropiere, fără pesticide și așa mai departe. Ar fi mult mai bine dacă am putea oferi produse agricole uh, regionale. Domnul Mamikins. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Din punct de vedere istoric, Europa și Tunisia au uh, avut o relație foarte strânsă. În ultimii ani, contactele au fost intensificate, s-a ajuns la o schimbare de guvern în Tunisia și pentru Tunisia Uniunea Europeană este cel mai important partener, mai ales pentru produsele agricole. În fiecare an colaborarea crește și mai mult. Este deci momentul uh, cel mai potrivit pentru a face un pas înainte după planul de acțiune cu privire la acordul de liber schimb și trebuie să ținem cont și că anul trecut, pe 17 martie, a avut loc o reuniune a Comitetului de Asociere UE Tunisia și la această ședință s-a hotărât un plan de acțiune, iar noi facem eforturi pentru ca să uh, aprofundăm contactele cu regiunea mediteraneană și am vrea să aducă multe roade. Mulțumesc! din nou. Din nou am votat alături de grupul meu pentru aceste propuneri. Am reușit să avem un vot cu o majoritate confortabilă pentru. De mulți ani încheiem asemenea acorduri cu o serie de state și este foarte corect să avem un asemenea acord și cu Tunisia. Nu cred că va fi un acord la fel de controversat la fel de controversat ca alte acorduri, cum ar fi TTIP, care a dus la, o, care a dus la foarte multe controverse, însă, în, după cum a spus doamna Morvai, trebuie să uh, avem grijă să nu creăm probleme fermierilor din Uniunea Europeană în momentul în care semnăm acorduri cu alte state. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct, activitățile Ombudsmanului European. Doamna Morva are cuvântul, aveți cum? Kérem a kedves kollégákat, hogy képzeljék. Mulțumesc. Aș vrea să rog colegii să își imagineze un lac și cineva care trece pe lângă lac și deodată vede că cinci oameni tocmai se neacă. Persoana aceea decide să salveze o persoană, copilul său, și întrebarea este dacă e o decizie morală sau nu. Pe de altă parte, să ne gândim la alt exemplu sunt cinci oameni care au nevoie de îngrijire și cineva hotărăște să își îngrijească părinții. Este o decizie morală? Eu cred că da. Când e vorba de migrație, noi, maghiarii, ungurii și alte țări europene, suntem de părere că că migranții sunt într-o situație foarte dificilă, dar vrem în primul rând să ne ocupăm de cetățenii noștri din țările noastre cu fondurile pe care le avem la dispoziție. Și cred că și aceasta este o decizie morală și vrem să o luăm. Și domnul și ombudsmanul a trebuit să țină cont de acest lucru. Domnul Pospișil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem podpořil tuto zprávu. Mulțumesc, doamnă președintă. Am votat pentru acest raport care descrie în detaliu activitățile mediatorului european. Mă bucură faptul că tot mai multe activități se regăcesc în uh, acest raport și că instituțiile europene reacționează în mod pozitiv la recomandările mediatorului european, pentru că dacă nu, această instituție uh, nu ar fi suficient, uh, nu ar fi luată în, suficient în serios. S-a ținut cont de aproximativ 80% uh, din recomandările mediatorului european de către instituțiile europene. Rămân în continuare 22% din aceste recomandări de care trebuie, la care trebuie să lucrăm mai mult pe viitor, însă este important ca cetățenii să poată contacta pe internet uh, mediatorul european și sper că această tendință uh, va continua. Mulțumesc, domnul Mamichis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, sarcina principală a unui mediator, a unui ombudsman, trebuie să fie respectarea interesului uh, public general. O asemenea instituție, un avocat al poporului, există în fiecare stat membru. Mediatorul european, pe de altă parte, are un câmp de activitate mai larg. În anul 2015 s-a discutat despre drepturile fundamentale, sistemele de lobby, transparența instituțiilor uh, europene, participarea cetățenilor europeni la deciziile politice. Acestea au fost punctele principale. 20 până la 30% din toate plângerile depuse la mediatorul european s-au referit la transparență. Putem să înțelegem că există documente secrete la care accesul este rest, restricționat. Însă, când vine vorba de uh, TTIP, nu pot să înțeleg de ce negocierile sunt secretizate. Vă mulțumesc. Domnul Kelly. Vă mulțumesc foarte mult. Din nou, mă bucur să pot să spun câteva cuvinte în legătură cu acest subiect, pentru că Emily O'Reilly este din Irlanda a făcut multe lucruri excelente în acest post. Într-un singur an, 2014, au fost peste 2200 de uh, plângeri tratate. Le-a examinat fiecare din aceste plângeri în detaliu și a reușit să găsească soluții în multe cazuri și în anumite uh, cazuri a emis un aviz, în alte cazuri a luat o decizie. Așadar, mă bucur că va, vom avea o strategie de 5 ani pentru ombudsmanul european și cred că va putea să deschidă și evaluări. Cred că a lucrat foarte bine și din nou salut acest lucru. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc dumneavoastră personal pentru munca dumneavoastră în, eh, ca președinte a sesiunii. Mulțumesc. Acum trecem la următorul punct. E vorba de BCE și raportul anual. Are cuvântul domnul Sulic. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat împotriva raportului BCE pentru că este o insultă la adresa Parlamentului faptul că raportul anual 2014 este înaintat de-abia în februarie 2016. mi se pare mult mai dificilă problema că șeful BCE, domnul Draghi, duce la ruină euroul prin politica sa monetară. Foarte mulți bani sunt aduși în circuit și aceasta nu poate să aibă alt nume decât o imprimare lipsită de sens a bancnotelor de euro și uh, rata dobânzii este la zero. Această politică catastrofală a BCE-ului nu este posibilă decât pentru că da, uh, există un mecanism absurd de vot în uh, Consiliul BCE, astfel încât cei care au datorii decid despre cei care nu au. Mulțumesc! Domnul Mamichins, vă mulțumesc, doamnă președinte. Între 2008 și 2009 a avut loc o criză financiară și în continuare avem de suferit în urma acestei crize. Noi evoluții de pe piața globală au un impact asupra situației economice din Uniunea Europeană. Politi- politica Băncii Centrale Europene, politicile acestei instituții sunt utile pentru a depăși toate aceste dificu- dificultăți. Există în continuare probleme legate de accesul la uh, credite în mai multe state membre, însă trebuie să recunoaștem că Banca Centrală Europeană depune eforturi pentru a stimula uh, creșterea economică, însă probabil perioada de uh, prosperitate uh, trebuie să, să fie regândită. Vă mulțumesc, trecem la următorul punct. Negocierile pentru încheierea unui acord de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă. Primul vorbitor este doamna Morvai. Desigur, eu nu am votat pentru acest acord de liber schimb. Orice acord de liber schimb este o expresie a unei, anumit, a unei anumite abordări uh, spirituale care are în centrul său uh, banii, dorința de a obține mai mulți bani și de a face și mai mult profit. Cred că ar trebui să ne schimbăm mentalitatea, să punem în centrul eforturilor noastre oamenii, să ne întrebăm ce este bine pentru oameni, pentru natură, pentru comunitate. Cei care urmăresc activitățile noastre, cred că sunt frustrați de faptul că participăm atât de puțin la aceste dezbateri. În acest moment suntem doar uh, câțiva prezenți în sala plenarei și este o situație foarte tristă. Un antevorbitor a spus că trebuie să ne gândim la afirmațiile noastre. Discutăm deseori uh, un, în, într-un ton pozitiv despre, liber, uh, de pe, despre liberul schimb. Chiar și în școală învățăm că liberul schimb ar fi bun. Mie mi s-ar părea important să ajungem la o schimbare de uh, paradigmă și trebuie să recunosc că acum privesc situația mai bine decât în urmă cu 24 de ore. După cum spuneam, oamenii sunt importanți, nu banii. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Mamikins. Mulțumesc. Din punct de vedere geografic, Australia și Noua Zeelandă sunt foarte departe de Europa. La începutul anilor uh, secolului 20 am avut deja contacte foarte intense, însă Australia și Noua Zeelandă au fost întotdeauna numărate printre țările occidentale ale lumii. Australia și Noua Zeelandă încearcă să își diversifice relațiile comerciale și avem acest punct în comun. Structurile economice alegerile libere, structurile administrative, toate acestea arată că avem puncte în comun, că putem să ne apropiem, nu este nimic neobișnuit. Mai ales când trebuie să vorbim de reglementările legislative. Eu cred că un acord de liber schimb cu aceste țară este un lucru pozitiv. Mulțumesc! Doamne președinte, întotdeauna voi fi în favoarea acordurilor de liber schimb cu democrațiile, însă pe, acum când ne apropiem de uh, referendumul în legătură cu apartenența la Uniunea Europeană, salut uh, re, acordurile cu uh, statele din Commonwealth, cum ar, cum ar fi Australia și Noua Zeelandă. Cei care vor să iasă din Uniunea Europeană vor să, să o facă în speranța că uh, vor, uh, că acest lucru va duce la îmbunătățiri comerciale. Uh, Uh, negocierile pentru TTIP continuă, negocierile cu Canada s-au încheiat, acum discutăm cu Australia și Noua Zeelandă și există un entuziasm pentru un asemenea acord uh, cu India. Uniunea Europeană nu împiedică uh, comerțul Regatului Unit cu statele de Commonwealth. Statutul de apartenență la Uniunea Europeană va, face, va fi mult mai avantajos decât un statut independent al Regatului Unit Canadienii au făcut uh, concesii în acordul cu Uniunea Europeană, care nu există nici măcar în acordul NAFTA cu Statele Unite. Eu cred că rămânerea în Uniune va fi un lucru benefic pentru Regatul Unit. Trecem acum la uh, animalele de companie. Uh, primul uh, are cuvântul domnul Demesmacher. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, din ce în ce mai multe animale de companie sunt uh, victimele traficului și suferă și din punct de vedere al sănătății. Identificarea și înregistrarea acestora este un instrument esențial în acest sens. Flandra este un exemplu în domeniu atunci când e vorba de înregistrarea pisicilor și a câinilor. Astfel, putem să aducem înapoi uh, animalele de companie la stăpânii lor, dar, din păcate, avem nevoie de mai multă acțiune europeană pentru a putea să combatem mai bine fenomenul și pentru aceasta e nevoie de mai multe acțiuni de înregistrare în statele membre. Există deja sisteme de înregistrare în statele membre, dar avem nevoie de o colaborare mai bună pentru ca traficul ilegal să fie restrâns. Mulțumesc! Domnul Pospișil. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat eh, pentru această mm, propunere de rezoluție și mă bucur că am adoptat această rezoluție care va duce la un registru unic al câinilor și pisicilor din Europa. Ar eh, va contribui la lupta împotriva contrabandei de animale și a torturii animalelor. Nu este vorba de birocrație, este vorba de protecția acestor animale de companie, care în special în Europa Centrală sunt uh, înmulțite ilegal în centre de reproducție, sunt uh, aduse prin contrabandă în vestul Europei. Sunt zeci de mii de uh, Uh, animale uh, care sunt uh, crescute în condiții foarte nefaste. Dacă animalele ar fi înregistrate, comerțul cu aceste animale vii va fi supus unor reguli clare și animalele vor fi tratate ca ființe umane și nu ca o marfă. Vă mulțumesc, domnul Mamikins. Vă mulțumesc, doamna președintă. Animalele de companie fac parte din viața noastră cotidiană. Sunt uh, prietenii noștri, ne ajută. Poate pentru unii oameni sunt singurii prieteni pe care îi au. Desigur, mulți oameni nu au doar uh, uh, câini și pisici ca animale de companie. există unii care au ca animale de companie crocodil sau șerpi Însă acum discutăm despre animalele de companie, între ghilimele normale, despre câini și pisici și cred că a venit uh, timpul să standardizăm sistemele de registrare a acestor animale în statele membre ale Uniunii Europene. Acest lucru facilitează posibilitățile de transport și, în plus, combatem astfel traficul ilegal cu animale de companie, o problemă care există în continuare în Uniunea Europeană. Mulțumesc, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, situația umanitară din Yemen. Primul vorbitor este doamna Morvai. Mulțumesc, doamnă președinte. După ce am exprimat păreri foarte critice, aș dori să vă prezint și ceva pozitiv acum. Eu cred uh, că prin ceea ce spun colegii se vede că avem o nouă atitudine și în legătură cu Yemenul. Până acum, Uniunea Europeană a constatat de mai multe ori că din cauza unor, coment, din cauza unor cauze se Or, se creează o situație de conflict, un război civil, oameni pleacă din zona respectivă și noi trebuie să-i primim pe acei oameni și când o țară nu dorește să ia, să-i primească pe refugiații aceștia, cum ar fi Ungaria, cele, această țară e criticată de celelalte. În uh, cazul raportului cu privire la situația umanitară din Yemen, am început însă în fine să atacăm cauzele acestor fenomene. Se vede din acest raport că intervenția militară a dus, printre altele, la faptul că avem o situație catastrofală acum în Yemen. Criticăm, în fine, și Arabia Saudită și exportul de arme aici în Uniunea Europeană. Cred că aceasta e calea care trebuie. Trebuie să căutăm cauzele și să le combatem decât să-i criticăm pe cei care nu pot primi refugiați. Mulțumesc! Domnul Mamichin are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este evident că Yemenul timp de decenii a fost una din cele mai sărace țări din peninsula Arabia. Revoluția din urmă cu 5 ani nu doar că am, nu a îmbunătățit situația, ci din potrivă. Și este evident în același timp că intervenția Arabiei Saudită, precum și sprijinul oferit de Iran miliției Houthi, nu au făcut decât să înrăutățească situația. Nu se înțelege prea bine care sunt activitățile militare în desfășurare, nu se știe cine furnizează armele de foc, ceea ce înrăutățește și mai mult situația, pentru că această situație, pentru că situația umanitară din Yemen să se îmbunătățească, ar fi important ca Uniunea Europeană să impună un, emb- un embargo privind exportul de arme între Arabia Saudită. Procesul verbal al, al acestei sesiuni va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei sesiuni și dacă nu există obiecții, voi transmite de asemenea textele rezoluțiilor adoptate astăzi